Europene să vină cu un cadru de reglementare pentru acest fenomen. Un uh, set cât mai mare de date este extrem de important pentru aplicațiile de tip inteligență artificială. Știm acest lucru și uh, exemplul uh, Cambridge Analytica este cel mai bun pentru a vedea cum se poate abuza Uh, acest, uh, cum se pot abuza aceste date. Manipularea, deepfake-urile, toate aceste lucruri sunt amenințări la democrație. Însă, revoluția digitală nu e ceva nou. Ea continuă de câțiva ani, dar în mod constant trebuie să găsim noi răspunsuri la noile tehnologii. Și doar să vă reamintesc GDPR-ul, de exemplu, regulamentul de protecție a datelor a luat aproape șase ani până când a fost adoptat. Asta ne arată că inteligența artificială, supravegherea electronică, recunoașterea facială, toate aceste lucruri uh, se dezvoltă foarte repede și atunci noi trebuie să ne grăbim să le structurăm. Este datoria noastră ca reprezentanți ai uh, popoarelor Uniunii Europene să ne asigurăm că nimeni nu e lăsat în urmă, că agenda digitală europeană se bazează pe valorile noastre europene și că va oferi oportunități pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul uh, Consiliului, secretar de stat, doamna Berneaț. Aveți cuvântul. Stimați deputați, în Parlamentul European, mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere. Este foarte important să arătăm cum Uniunea Europeană poate să-și îmbunătățească competențele ca să se asigure că o Europa digitală rămâne în continuare recunoscută ca Europa socială pe care o cunoaștem. Economiile noastre sociale de pe piață știu că sunt competitive în lume, dar trebuie să se adapteze la această lume în schimbare. Digitalizarea este un subiect orizontal care aduce cu sine și riscuri și oportunități. Poate să fie un motor pentru inovare și crearea de noi locuri de muncă de calitate poate îmbunătăți productivitatea muncii, poate îmbunătăți bunăstarea, dar poate să contribuie și la reconcilierea vieții private cu cea profesională. Poate să ofere și noi oportunități pentru persoane care fac parte din grupuri vulnerabile, inclusiv aici persoanele cu disabilități. Însă, la fel cum se întâmplă cu fiecare schimbare, există și un risc de care trebuie să fim conștienți. Uniunea Europeană este un pionier în toate eforturile care se fac pentru ca dezvoltările tehnologice să aibă și beneficii sociale și pentru ca să-i protejeze pe cei care riscă să rămână în urmă. Statele membre din Uniunea Europeană au jucat un rol foarte important în declarația pe viitorul locului de muncă, care a fost uh, proclamată în 2019 de către Organizația Internațională a Muncii. Astăzi aș dori să vorbesc despre trei aspecte legate de digitalizare pe care le putem constata deja pentru că au un impact semnificativ pe viața noastră. În primul rând, competențele, în al doilea rând, platformele și platformele economice și impactul uh, social al digitalizării. În ceea ce privește competențele, impactul digitalizării pe piața muncii este de două naturi. În primul rând, uh, necesită o creștere a um, competențelor potrivite, apoi uh, schimbă anumite locuri de muncă, iar unele locuri de muncă vor dispărea. Riscul este să se creeze șomaj și noi uh, disparități care să ducă la polarizarea pieței muncii din cauza pierderii joburilor intermediare. Am observat deja o nepotrivire a competențelor față de cererea din momentul de față din societate, mai ales în domeniul TIC, dar și în domeniul ingineriei, matematicii, științei și tehnologiei. În aceste domenii am observat și un dezechilibru foarte mare de gen, care s-ar putea să se înrăutățească dacă noi nu acționăm. Pentru a putea combate aceste lucruri, trebuie să ținem cont de impactul revoluției digitale asupra întregului ciclu de viață, din copilărie până la bătrânețe. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă, iar bunăstarea este un factor foarte important în acest sens. Atât femeile cât și bărbații sunt obligați și sunt necesari pentru a ocupa în toate domeniile locuri de muncă care au de-a face cu digitalul. Sistemele de formare trebuie să încerce să combate discriminarea și stereotipurile încă de la început, iar colaborarea dintre toți actorii este foarte importantă pentru o bună gestiune a cerințelor în domeniul pieței muncii de mâine. Partenerii sociali joacă un rol esențial în acest proces, auzind, încercând să mențină adaptabilitatea forței de muncă. În legătură cu platforma economiei, cu toții facem eforturi să vedem ce înseamnă de fapt această platformă Platformele digitale aduc împreună providerii de servicii și consumatorii sau clienții și de multe ori cei care sunt independenți, dar depind economic de aceste platforme, sunt și ei afectați. Această formă de organizare are de multe ori un impact negativ asupra protecției sociale și a plății, iar uh, siguranța la locul de muncă, dreptul de a fi plătit și toate celelalte drepturi care vin cu acestea trebuie să fie respectate în toate condițiile în uh, ceea ce privește repartizarea puterii. Este indispensabil să avem o bună echilibrare a acesteia, dar de multe ori uh, diferitele formațiuni care intră în interacțiune nu se cunosc unele pe altele. Deci există o nouă uh, ordine și noi condiții și noi ordini de lucru. Schimbările în structurile de ocupare trebuie să fie întâmpinate printr-o schimbare a legislației la nivel național, iar pentru Uniunea Europeană s-a făcut un prim pas printr-o directivă pentru, pentru condiții de muncă transparente, care a fost adoptată în iunie și care mm, reglementează toate aceste cerințe. Accesul pentru lucrători la aceste informații care au fost adoptat mm, într-o, de asemenea într-un document de către Consiliu recomandă ca statele membre să ofere accesul la protecția socială pentru toată lumea. Consiliul a subliniat și politicile sale de protecție socială care trebuie să fie echilibrate în domeniul plății, în domeniul condițiilor de lucru și este important și ca oamenii care semnează un contract de muncă să poată beneficia automat de negocierile tarifare. Deja de mai multe ori Consiliul a spus și a afirmat că noile forme de muncă trebuie să fie protejate adecvat în ceea ce privește ocuparea, dar și siguranța la locul de muncă. Iar în ceea ce privește durata relației uh, contractuale sau uh, amploarea ei, trebuie să existe garanții la toate nivelurile. Punerea în aplicare a legislației europene este obligatorie în ceea ce privește sănătatea și securitatea la toate noile forme de muncă. Trebuie să înțelegem schimbările care vin asupra noastră pentru ca să putem elabora politici potrivite. Din acest punct de vedere, ne bucurăm de summitul pe platformele economice care vor fi organizate de către Comisie și președinția germană în uh, octombrie 2020. Iar nu în ultimul rând, în ceea ce privește situația socială. Schimbările digitalizării au impact asupra mai multor actori. Pe de o parte, oamenii își pot organiza mai flexibil timpul de muncă, pe de altă parte, interacțiunile uh, Uh, față în față sunt în scădere și deci uh, există riscul deconectării totale. Se pot crea noi locuri de muncă pentru populația rurală sau pentru persoanele cu disabilități. Persoanele active au acces la instrumente mai bune pentru a-și îndeplini sarcinile mai ușor angajatorii au și ei mai bune instrumente la îndemână pentru ca să poată monitoriza și măsura eficiența. În final, dezvoltarea tehnologică este inevitabilă și trebuie să fie întâmpinată prin uh, stimularea noilor tehnologii, pentru că așa vom avea mai uh, mult control asupra direcției în care mergem. Ea trebuie să fie în același timp etică și umană. Noi, care facem politicile acestea, trebuie să fim conștienți de întreaga imagine și trebuie să nu uităm că economia noastră socială de piață rămâne, de fapt, unul dintre aturile cele mai puternice ale economiei europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Schmidt din partea Comisiei. <coughs> Doamnă președintă, doamnelor și domnilor eurodeputați, transformarea digitală are deja repercusiuni fără precedent asupra economiilor noastre, societăților noastre, asupra modului în care lucrăm, comunicăm, consumăm. Locurile de muncă, cu siguranță, sunt fundamentul acestor uh, întrebări, adică câte locuri de muncă vor dispărea, vor fi înlocuite de roboți, uh, Uh, și oricum majoritatea locurilor de muncă știm deja că vor fi transformate, dar vor apărea altele în urma celor care dispar și cu siguranță vor fi și tulburări. Se prevede că inteligența artificială și robotica vor crea mai bine de 60 de milioane de locuri de muncă în următorii 5 ani în toată lumea. Și după cum s-a spus deja, aproape un milion de locuri de muncă în TINC um, nu au uh, candidați cu calificări suficiente care să le ocupe. Aceasta este principala preocupare, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii care nu își găsesc personal calificat. De asemenea, este o provocare majoră și pentru politicile de ocupare și de calificări. Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, am lansat fondul pentru o tranziție justă, pentru uh, Uh, regiunile și uh, pentru persoanele cele mai afectate de aceste tranziții. De asemenea, trebuie să consolidăm politicile sociale și de ocupare, trebuie să anticipăm și să gestionăm tulburările la care ne așteptăm în urma digitalizării. Există, după cum s-a spus deja, foarte multe ocazii foarte bune. Însă există și riscuri de lărgire a inegalităților și de aprofundare a precarității. Mai bine de 90% din locurile de muncă de acum cer competențe digitale, precum și uh, participarea în societate cere acest lucru. Totuși, 43% din populația Uniunii Europene nu, au, uh, nu are competențe suficiente în domeniul digital și 17% nu au competențe deloc. În următoarele câteva luni vom propune o nouă agendă privind competențele pentru a contracara aceste provocări în materie de competențe prin instrumente concrete. Este vorba despre o provocare imensă. Conform multor pronosticuri, mai bine de jumătate din forța de muncă europeană, adică mai bine de 120 de milioane de oameni, trebuie să fie reformați sau să își uh, actualizeze competențele. Deci, avem trei obiective principale. Primul este să îi ajutăm pe angajatori să își formeze angajații. De aceea dorim să lansăm un pact pentru competențe prin care să ajutăm comunitatea de afaceri și companiile să-și iau un angajament pentru a investi în forța de muncă. În al doilea rând, trebuie să accelerăm investițiile publice și private în formare, în training, conform acestor nevoi pe care tocmai le-am menționat. În al treilea rând, trebuie să îi ajutăm pe oameni să investească în propriile lor competențe și calificări. Multe dintre inițiativele noastre după 2020 vor vorbi tocmai despre aceste provocări ale digitalizării. Uh, FSE Plus va susține uh, crearea unor școli electronice cu uh, profesori uh, formați în domeniul digital sau formarea persoanelor șomere ca să ocupe posturi în TIC. Eu lucrez acum la o garanție pentru tineret consolidată pentru a oferi o acoperire mai bună pentru calificările digitale, competențele digitale. Uh, locurile de muncă non-standard uh, sunt din ce în ce mai prezente, vin cu flexibilitate, dar în același timp cu condiții de lucru inadecvate, uh, protecție socială insuficientă, uh, dialog social scăzut și um, o scădere, um, o subminare dreptului pentru reprezentare uh, sindicală. Asta este o provocare pentru sistemele de, de protecție socială și trebuie să regândim modelele existente pentru a ne potrivi cu nevoile uh, aranjamentelor laborale vechi și noi și ca să asigurăm um, incluziune, condiții decente și un nivel înalt de protecție socială. Digitalizarea schimbă noțiunile cu privire la muncă, angajat, angajator, relațiile dintre acestea și loc de muncă și este absolut indispensabil să creăm claritate în această nouă lume profesională. Noile tehnologii, de asemenea, um, ne arată că granița dintre, dintre viața laborală și cea uh, familială este din ce în ce mai uh, difuză și uh, această chestiune trebuie să fie gestionată. Folosirea datelor în angajare în ocupare a dus la crearea unor noi algoritmi. Există astfel riscul um, uh, fenomenului de profiling. Astfel se poate îmbunătăți productivitatea, în același timp uh, crescând riscul de uh, supraveghere a performanței. Există riscul de o suminare a protecției datelor și trebuie să fim foarte atenți în contextul uh, lansării regulamentului pentru inteligența artificială. Avem nevoie de tehnologii digitale accesibile și interoperabile pentru a exploata potențialul digitalizării, de a crește autonomia persoanelor cu dizabilități și pentru a le îmbunătăți participarea în societate și în economie. Digitalizarea, de asemenea, trebuie să fie o ocazie în contextul provocărilor demografice mai ales în ceea ce privește îmbătrânirea populației și existența unor zone rurale izolate. De asemenea, trebuie să fim în mod deosebit atenți la, um, la gender gap, la dezechilibrul de gen din uh, lumea digitală. Europa trebuie să fie un jucător competitiv și inovator în economia digitală. Inițiativele noi cu privire la serviciile digitale și inteligența artificială vor juca un rol cheie, ocupându-se în, în același timp de riscurile de subiectivism și discriminare. În 22 septembrie voi organiza împreună cu doamna Festager, doamna comisar Festager, un um, seminar uh, cu privire la uh, munca prin platforme pentru a îmbunătăți condițiile pentru lucrătorii de acolo, de pe platformele online. Dincolo de asta, uh, am lansat un proces care, se, care va culmina într-un plan de acțiune cu privire la uh, pilonul pentru drepturi sociale, pentru că principiile acestui pilon trebuie să se aplice pe deplin în noua lume digitală, lume profesională digitală. Acesta încadrează societatea digitală pentru a avea o societate digitală și neutră din punct de vedere uh, al climatului și sustenabilă din punct de vedere social. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, din partea grupurilor politice, mai exact PPE, domnul Denis Radke. Un minut și jumătate. Ja, Frau Stimată doamnă vicepreședinte, dragi colegi, Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc colegului Ismail Ertug pentru faptul că a pus această temă astăzi pe ordinea de zi și pentru că astfel a arătat încă o dată legătura necesară între dimensiunea socială și discuția pe care o purtăm aici despre Europa socială cu această temă atât de importantă și de actuală care este digitalizarea. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult, domnule Ertug. Eu sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care le-ați menționat aici și pe care le-au menționat colegii noștri, dar în discuția pe care o purtăm aici n-ar trebui să trecem cu vederea că în ultimii 20 de ani am avut schimbări majore în lumea muncii, pe piața muncii. Pe de o parte, toate relațiile de muncă s-au schimbat. Să ne gândim, de exemplu, la crowd worker, click worker și la uh, contractele precare. Pe de altă parte, avem și o nouă manieră de a lucra. Cunoaștem aceste aparate pe care le purtăm cu toții la noi în buzunare, telefoanele, adică și știe toată lumea că este foarte greu să de- deconectezi cu totul când ai un astfel de telefon, uh, chiar când ești acasă. Pentru mine e foarte important la discuțiile pe care le purtăm aici despre acest subiect să vedem șansele pe care le aduce această schimbare, dar să vedem și foarte neutru care sunt riscurile, să le evaluăm, să vedem unde trebuie să intervenim și unde trebuie să susținem uh, și pe cine. Pentru mine este egal, dacă e vorba de tehnic, de economie, de șansele pe care le discutăm discutăm, fie că e vorba de tehnică sau de economie, spuneam, ambele trebuie să fie un, să aibă o funcție de serviciu față de oameni și acesta trebuie să fie și logica în care să ne elaborăm legislația. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, iar uh, din partea progresiștilor și socialiștilor democraților dau cuvântul doamnei Iongerius. Over tien jaar ziet het werk van mensen er totaal anders uit Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În următorii 10 ani, lucrurile o să arate diferit din cauza tehnologiei digitale. Aceasta poate să aducă cu sine multe șanse, multe oportunități, dar trebuie să știm să ghidăm lucrurile în direcția corectă. Platforme, lucrătorii, care își doresc cu toții să aibă un salariu decent, dar și un orar de muncă decent și vor să aibă o influență asupra Uh, felului în care sunt evaluați, pentru că altfel ei știu ce înseamnă dacă numai algoritmii o să determine felul în care lucrează. Putem să reglementăm lucrurile așa încât să fie în continuare benefice pentru ei. Putem să începem acum, avem nevoie de o digitalizare care să se concentreze pe oameni, pe oameni care au un loc de muncă bun și care pot să aibă un venit uh, corespunzător. Avem nevoie de reguli sociale puternice pentru economiile platformă și vrem ca prin aceste reguli să putem să creăm echitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Iar acum din partea Renew Europe are cuvântul domnul Păslaru. Două minute. Madam Chair, Commissioner Schmidt, distinguished colleagues. Doamnă președinte, doamna comisar Schmidt, distinși colegi, noi, europenii, europenii, credem în valori democratice și o democrație orientată pe cetățeni cere o societate inclusivă unde cetățenii au acces și beneficiază de oportunitățile oferite de Uniune. Datorăm acest lucru cetățenilor noștri. Uniunea Europeană este bine cunoscută drept un campion al legislației, reglementării care să aducă schimbări pozitive, dar de această dată legislația nu e suficientă, trebuie să fie acompaniată de acțiuni concrete pentru un obiectiv în, în, uh, curajos și anume transformarea digitală a Uniunii Europene. Din păcate, rămânem în urmă acum. Nu putem face acest lucru cu atunci când 20% din cetățenii europeni n-au niciun fel de capabilități eh, digitale. Alfabetizarea digitală, capabilitățile digitale sunt cheie pentru adaptarea cetățenilor la o piață a muncii care se transformă constant și la aranjamente care se schimbă constant. Asta e prioritatea pentru asta și pentru mâine. Trebuie să uh, răspundem uh, preocupărilor cetățenilor europene oferindu-le modalități de adaptare la noile provocări și oportunități de a-și dezvolta noi capabilități pentru piața muncii. Întrebarea este cum? Cel mai bun mod prin care putem face asta este investind în oameni. Avem nevoie de investiții care să aducă la un loc uh, capabilitatea sectorului privat și a celui public ca să ne asigurăm că transformarea digitală deschide calea cetățenilor noștri ca ei să poată uh, Uh, depăși dificultățile tehnologice. De ce nu creăm un uh, fond public-privat la nivel european care să investească masiv pe, în alfabetizarea digitală? Am avut eu am avut uh, recunoaștere din partea sectorului privat în legătură cu importanța educației digitale. Ce mai așteptăm? De asemenea, e important să putem măsura această alfabetizare. Deci cer o acțiune de investire în domeniul uh, digital pentru a crește oportunitățile oferite de tehnologia, tehnologia digitală, astfel încât copiii de astăzi să poată crea Europa digitală de mâine. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now on behalf... Mulțumesc foarte mult. În numele ID are cuvântul un minut și jumătate, doamna France Jamy. Oui, madame la présidente, mes chers Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Iată, e foarte surprinzător că nu se vorbește despre doar despre Europa socială înainte de a aborda lumea digitală. Europa socială există? Știm că coordonarea sistemelor de securitate socială este e foarte dificilă și știm uh, Inteligența artificială, după părerea mea, robotica prezintă riscuri și trebuie să avem un cadru de reglementare, dar vreau să vă avertizez că astfel de proiecte ar putea să uh, submineze autoritatea națională, ar aduce atingere acesteia și Um, aceste, aceste ultime evoluții ne-au lăsat vulnerabili în fața concurenței cu China și cu Statele Unite. Deci, înainte de a trece la lumea digitală, trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că uh, am putea să avem uh, un trafic de date cu caracter uh, comercial și mai rău chiar. Da, firește că trebuie să există cooperare între state digitalizare, dar, stimați colegi, ne confruntăm astăzi cu alte provocări mult mai uh, imediate, dumpingul social, dumpingul fiscal sau regulile globalizării. Trebuie să rezolvăm întâi aici, asta vreau, vor compatrioții de la noi. Merci. Uh. Mulțumesc în numele verzilor. Doamna Ghis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, estimate domnule comisar. Ați spus-o și înainte, tehnologiile digitale îi defavorizează mai ales pe cei săraci. Peste tot în lume ei sunt supravegheați din cel ce mai mult, dar mai mult sunt afectați cei care depind de susținere din partea societății. Iar în Europa, o curte de justiție a pus capăt acestor sisteme în uh, Olanda, de exemplu, unde, de exemplu, trebuia să se vadă dacă mm, pentru cei care primesc uh, ajutoare sociale există o șansă mai mare de fraudă. Iar astfel au fost capturate foarte multe date și au fost uh, stocate fără niciun fel de drept. Dar statul social trebuie să fie pentru cetățeni disponibil și nu să-i umilească pe oameni și să-i spioneze. Nu trebuie să existe astfel de sisteme și de aceea pun întrebarea de ce nu i-a venit nimănui idei, ideea să se uite de fapt, ce face statul cu toate aceste sume pe care le investim în statele europene pentru ca să creeze infrastructură? De ce nu folosim inteligența artificială pentru a pentru a identifica frauda fiscală și evaziunea fiscală. Avem nevoie de astfel de sisteme mai întâi. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, iar acum în numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul un minut doamna Rafalska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, tot timpul auzim că omul, ființa umană trebuie să fie în centrul economiei digitale. Totuși, acest, toate aceste provocări ambițioase trebuie să fie reconciliate cu bunăstarea socială. Roboții, inteligența artificială reprezintă bune oportunități de a crea noi locuri de muncă, dar există și riscuri legate de acestea. Vrem ca aceste lucruri de muncă să fie de o calitate bună, vrem noi forme de angajare, Vrem ca aceste noi locuri de muncă să fie atractive. Totuși, trebuie să ne asigurăm că această oportunitate este deschisă către toate statele membre și că nu va exista o excluziune digitală, mai ales în ce privește Europa Centrală și de Est. Uniunea ar trebui să susțină regiunile mai sărace din acest punct de vedere. Totuși, aceste schimbări sunt inevitabile. Regulamentele legile nu vor reuși să obțină rezultatul pe care îl dorim. Trebuie să oferim condiții sociale bune și incluziune sociale. Mulțumesc! Mulțumesc în numele uh, grupului uh, Goi Angel. Un minut, doamna Șabi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Modernitatea nu înseamnă lucrător de unică folosință, fără protecție socială. Ne-am întoarce în evul mediu. Nu toată lumea din Spania, Belgia uh, sau chiar în California. E bine, în, caz și, în cazul tuturor, justiția ajunge la aceleași concluzii. Uh, oamenii sunt exploatați. Săptămâna trecută în Franța, Deliveroo a fost condamnat uh, pentru muncă disimulată Justiția a recunoscut că sub pretextul acesta al flexibilității, uh, Deliveroo încălca codul muncii, îi obliga pe lucrătorii săi să fie falși autonomi, fără să le dea contracte. Domnule comisar, pe străzile uh, din Europa, acești lucrători uh, din domeniul digital vă privesc și ne privesc Trebuie să le oferim acestor condiții, aceste condiții unor șoferi care sunt de fapt niște salariați, așa ar trebui să fie, trebuie să le garantăm aceeași protecție și același acces la reprezentare colectivă, colectivă precum tuturor celorlalți salariați. Mulțumesc. Acum, în numele neafiliaților, domnul Nicolau Alavanos, aveți cuvântul. Οι Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În Uniunea Europeană să știe că există deja îngrijorări în legătură cu o nouă recesiune. În acest context apare ca soluție digitalizarea economiei. Dar în cadrul economiei capitaliste, aceste aplicații noi nu vor putea ajuta, ci din contră vor fi obiectul unei concurențe acerbe între Europa, China și tehnologia din America și giganții din aceste țări. Și se va vedea cine câștigă această concurență pe sume care se învârt în jurul miliardelor. Nu o să le facilităm viața lucrătorilor, nu le îmbunătățim condițiile de lucru, ci, în schimb, mii de lucrători vor deveni șomeri. Acestea sunt perspectivele Uniunii Europene vor fi distruse salariile și contractele nu vor mai avea conținut. Este vorba de o contradicție flagrantă a sistemului pe care îl promovăm, un sistem pe care Uniunea Europeană și guvernele sale îl susțin și public. Numai puterea lucrătorilor, numai o economie planificată, centralizată poate să fie soluția. Numai aceasta este viitorul omenirii. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum un minut, doamna Schitedal. Thank you, uh, Ms. Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea Europeană este un succes din punct de vedere social și piața unică este principalul motiv pentru asta. De când țara mea, Suedia, a intrat în Uniune acum 25 de ani, am văzut uh, o creștere excepțională a PIB-ului nostru, ceea ce ne-a oferit uh, posibilitatea de a crește cheltuielile sociale. Salariile reale aproape că s-au dublat, iar protecția socială este la un nivel uh, foarte înalt, cel mai înalt din toată istoria. Uh, nu același lucru Același lucru vedem că începe să se întâmple și în statele membre noi. A, Uniunea Europeană are un rol de jucat prin uh, propuneri legislative, dar mai ales prin susținerea unei economii de piață sociale care să facă statele membre să prospere. Pe măsură ce intrăm într-o nouă lume a muncii, cu oportunități și provocări care apar în urma digitalizării, trebuie să ne uităm la ce am realizat, ce am făcut și să ne întrebăm cum putem face același lucru din nou. Ar trebui să Uh, uh, facem eforturi pentru protecție socială pentru cetățeni. Dacă Uniunea Europeană însă își pierde competitivitatea în uh, economia digitală din cauza unei proaste reglementări, nu vor exista niciun fel de locuri de muncă și nu mai mai exista nicio protecție socială. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul August Saliba. President, Commissioner... Doamnă președintă, domnule comisar, da. Tehnologiile digitale au schimbat toate aspectele vieții noastre, inclusiv uh, modelele de afaceri și modelele profesionale, felul în care comunicăm unii cu alții. Nu mai există granițe fizice în lumea digitală și nu există nici reguli clare în același timp. Câteva companii stabilesc toate standardele, uh, și asta ne ridică semne de întrebare cu privire la condițiile de muncă și protejarea și siguranța angajaților. Trebuie să avem o dimensiune socială puternică, a venit vremea și un mediu online sigur pentru cetățeni. Dacă nu e permis offline, nu trebuie să fie permis nici online, mai ales dacă este în detrimentul uh, cetățenilor. Uh, aceste noi modele nu trebuie să devină sinonime cu exploatarea și supravegherea angajaților. Putem să facem asta prin dreptul digital de a te deconecta. Așa cum există o, anumite ore pe zi, un număr maxim de ore pe zi, adică ar trebui să existe și un număr minim de ore de deconectare. Comisia trebuie de asemenea să examineze riscurile digitale și consecințele pentru bunăstarea lucrătorilor, inclusiv uh, această problemă a orelor suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate, doamna Silvie Brune. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, doamnă secretar de stat, dragi colegi. Aș dori să insist asupra două puncte. În primul rând, una din consecințele cele mai vizibile ale digitalizării în domeniul social și în domeniul ocupării, am spus-o deja, este apariția noilor forme de lucru prin uh, dezvoltarea de platforme. Aceste platforme acoperă, de fapt, realități foarte diferite, ceea ce face sarcina noastră de legislator mai dificilă. Trebuie să găsim un echilibru corect între oportunitatea de a găsi noi perspective de ocupare și protecția acestor lucrători pentru ca ei să nu intre într-o situație precară. Mă gândesc aici la garantarea condițiilor de lucru decente, dar și la un acces la protecția socială în fața bolilor sau a accidentelor de muncă. N-am niciun dubiu, domnule comisar, că dumneavoastră veți aborda problema cu multă seriozitate, însă trebuie să permitem acestor lucrători să se organizeze colectiv pentru ca să le apărăm uh, interesele. Garanția de formare trebuie să fie de asemenea o perspectivă clară pentru fiecare. Al doilea punct la care aș dori să insist este o poziționare foarte greșită a Uniunii Europene în ceea ce privește competențele digitale, pentru că 40% din mâna de lucru nu dispune decât de competențe foarte scăzute sau absolut deloc în, uh, până acum. Deci trebuie să investim foarte mult în competențele digitale, este o urgență, mai ales la cea de-a opta competență cheie, care este competența digitală, de ce, nu să, de ce să nu acordăm un pașaport digital uh, în Uniunea Europeană în care trebuie să investim masiv? Mulțumesc! Mulțumesc. Acum un minut are cuvântul domnul Lacapel. Doamna președinte, dragi colegi, sunt multe teritorii uh, uh, uh, periferice din Franța care nu au acces uh, nu doar la tehnologia 5G, ci la niciun fel de tehnologie digitală. Ce a făcut Comisia Europeană ca să uh, schimbe această situație? Întoarcerea spre o Europa a națiunilor și folosirea digitalului în beneficiul națiunilor ar trebui să fie o prioritate. Uh, o, o atitudine opusă față de cea actuală a Uniunii Europene, din ce în ce mai uh, mercantilistă și egalitară. Europa Națiunilor uh, este o Europa a coordonării între țări și o luptă cu inegalitățile teritoriilor uh, și uh, împotriva concentrării tuturor activităților într-o metro, în câteva metropole. Ne opunem ultraliberalismului dumneavoastră și liberului schimb, ne opunem ultraconcentrării urbane și localismului de proximitate. Dorim o Europa democratică și modernă care se bazează pe digital ca să ajute popoarele să se dezvolte și nu să se supună Uniunii Europene și Comisiei sale. Merci. Now for... Mulțumesc. Un minut, doamna Fan Sparantac, vă rog. Thank you. The commission has... Mulțumesc. Comisia ne-a promis o Europa mai socială. Și dacă vrem să ne ținem de cuvânt, trebuie să vedem ce efecte are economia digitală în viața reală. Găsirea unui, unei locuințe a devenit aproape imposibilă în anumite orașe. Primarii din Amsterdam, Paris sau Barcelona au uh, declarat că Airbnb sau Booking sunt printre principalele cauze ale insecurității locuirii. Airbnb nu a fost făcut pentru investitorii privați ca să facă hoteluri ilegale. Uh, am trecut uh, dincolo de ideea inițială a închirierii unei camere lib- libere de către proprietar. Din păcate, uh, regulile pieței actuale protejează aceste platforme și miliardele pe care le generează, în loc să protejeze locuirea accesibilă. Pentru a ne asigura că o Europa socială este valoarea noastră fundamentală, și pentru a ne asigura că nu lăsăm o ușă, nu, adică nu trebuie să lăsăm o ușă deschisă celor care doresc să profite de, uh, de prevederi. Mulțumesc frumos! Doamna de la Pisa Carion are un minut. Mulțumesc! Putem să recunoaștem astăzi importanța tehnologiilor digitale în viața noastră, impactul asupra modelului de producție și modelului social. Statele trebuie să ia hotărâri importante pentru a pregăti această tranziție. Digitalizarea nu trebuie să ducă la dezumanizare avem parte de un nou model profesional, laboral și automatizarea nu trebuie să ducă la dispariția locurilor de muncă. Formarea tinerilor și lucrătorilor trebuie să se adapteze cu agilitate și flexibilitate la noile profesii. Trebuie să garantăm o protecție reală, adecvată lucrătorilor înainte acestor noi provocări. Trebuie în, același timp să favorizăm competitivitatea și întreprinderile și investițiile întreprinderilor. Trebuie de asemenea să ajutăm și zonele rurale și depopulate, depopulate pentru a ajuta locuitorilor să aibă o mai, mai bună competență digitală pentru o mai bună uh, coeziune teritorială și digitală. Mulțumesc foarte mult. Un minut va avea domnul Giaruso cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, este necesar ca nimeni să nu rămână pe din afară în ceea ce privește oportunitățile pe care le oferă revoluția digitală. Există, sigur, diferențe foarte multe, dar dacă există acestea, trebuie să intervenim pentru ca Europa digitală să fie o șansă de a reduce disparitățile și nu de a le mări. Acesta e valabil și pentru antreprenori, nu numai pentru cetățeni, pentru că s-au creat oligopoluri care în tradiția europeană, care mizează pe libera concurență, trebuie să fie reglementate. Așadar, toată lumea trebuie să plătească în era digitală taxe, să evităm concentrări excesive, pentru că este un tip de concurență neloială și mă gândesc aici mai ales la comerțul digital în fața economiei tradiționale. Și în final, medicina digitală, agricultura, informațiile, toate acestea în următorii ani vor trebui să ne permită să utilizăm digitalul pentru ca să îmbunătățim sănătatea, pentru ca să implementăm producția agricolă și să certificăm mai bine și să clasificăm mai bine uh, produsele și să combatem știrile false. E adevărat că este o minciună pe internet, poate să circule mult mai repede, dar în același timp ea poate să fie și demascată mai repede. Avem de aceea obligația să creăm structuri și sisteme care să poată să permită așa ceva, așa cum o face și OSCE-ul și care să meargă continue și să fie eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum un minut are cuvântul domnul Caza. Grazie, signora President. Ivas, tehnologia et... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Tehnologia ne schimbă uh, viețile, modul în care studiem, modul în care ne pregătim, uh, modul în care lucrăm și avem noi oportunități, dar sunt de asemenea și noi provocări. Directiva privind echilibrul între uh, viața profesională și viața personală uh, abordează toate aceste chestiuni. Cred că va fi mult mai ușor pentru femei să intre sau să rămână pe piața muncii datorită uh, instrumentelor digitale. De asemenea, ea, revoluția digitală va duce la o scădere a diferenței de plată între femei și bărbați. Comisia Europeană are o nouă strategie pe care o salut pentru că avem în fața noastră noi provocări Eh, dreptul de a eh, fi deconectat ar trebui de asemenea să facă parte din acest proces, și, eh, precum și utilizarea de noi tehnologii. Așadar, avem nevoie de noi măsuri de siguranță și trebuie să fim în avangarda eforturilor de a ne asigura că drepturile sunt accesibile pentru toți. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Acum un minut are cuvântul doamna Toia, vă rog. Sarà mantenuto în fața Chinei va trebui în uh, era digitală să ținem cont de valorile sociale, de valorile democratice și europene și va trebui să demonstrăm că cetățeanul este în centru. Aceasta este provocarea cea mai mare. Însă Trebuie să ne gândim că instrumentele noi nu vor face automat acest sal de calitate. Deci trebuie să avem o politică corectă care să se orienteze și să facă reglementările care trebuie. De fapt, nu vom avea o adevărată justiție digitală dacă cetățenii și lucrătorii nu vor avea formări potrivite și uh, actualizări, așa cum a spus-o și domnul comisar, pentru competențe, pentru noile locuri de muncă, pentru care trebuie să garantăm drepturi și condiții egale de lucru. Mă gândesc aici mai ales la lucrătorii de pe platformele online. Nu va exista justiție socială și digitală dacă noi nu facem reguli minime de responsabilitate legală pentru acei operatori online care au uh, o putere de piață financiară enormă și care este foarte îngrijorătoare. Și nu trebuie să devină niciun caz patronii absolute a tuturor datelor disponibile online. Nu vom avea justiție socială și digitală dacă giganții internetului nu vor plăti taxe pe profiturile pe care le fac în Europa. Și aici așteptăm încă o decizie din partea Consiliului. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum un minut, domnul Canias. Mulțumesc, 47% din locurile de muncă actuale vor dispărea în următorii 25 de ani și 85% din locurile de muncă um, nu vor mai fi la fel, oricum se vor transforma. Acestea sunt date reale. Uh, Economia digitală presupune niște riscuri serioase. Există acest uh, deficit, această discrepanță digitală, geografică, de gen și așa mai departe. Și ce putem să facem în fața acestor creșteri ale inegalităților? O Europa socială mai bună, adică mai multă formare, mai multă protecție. Um, deci trebuie să avem o abordare holistică. Ne-am apropiat cu Green Deal la o, de o voință de transformare a modelului economic Haideți să facem asta și cu un nou contract social care va reuni toate aceste schimbări și va preveni daunele colaterale care vor face rău câtorva milioane de cetățeni care fără ajutare și măsuri concrete nu vor putea să se adapteze la aceste schimbări și ar putea să rămână în urmă. Este un risc real și trebuie să facem ceva. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Un minut va avea cuvântul domnul Guido Rail. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că astăzi putem discuta despre consecințele digitalizării pentru Europa socială. Digitalizarea ne aduce șanse foarte mari cu sine, dar din păcate și foarte multe riscuri. Și trebuie să fim uh, preveniți și trebuie să acționăm, trebuie să investim în infrastructuri. Germania, de exemplu, are una din rețelele de mobil cele mai proaste din lume. În Franța, 13 milioane de oameni nu au acces la internet. Trebuie să vorbim și despre educație, pentru că aproape jumătate din populația Uniunii Europene nu știe ce să facă cu uh, mass media digitală. Trebuie să mai facem foarte multe și ceea ce mă îngrijorează cel mai tare sunt drepturile lucrătorilor. Vreau să vorbesc despre munca platformă. Nu se poate ca din ce în ce mai mulți oameni să trăiască în anumite condiții de muncă în care să nu mai aibă drepturi, în care n-au drept de codecizie, în care n-au dreptul de a uh, putea să, să își dea demisia și, tot, uh, și așa mai departe. Trebuie să facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, domnul Stancanelli. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Internetul, în general, dar mai ales uh, infrastructura de comunicare a devenit un fenomen de masă și de interes sociologic. Trăim o eră de transformare digitală care schimbă obișnuințele noastre. E clar că ne simplifică viața cotidiană, e clar că anumite aspecte, însă, dacă nu sunt monitorizate concret și constant, vor avea consecințe negative. Simplicitatea cu care a devenit uș- se poate uh, se uh, face accesibil orice conținut, este o armă foarte puternică pentru cine dorește să profite de situații foarte puțin reglementate și de manipulare. De aceea trebuie să ne implicăm într-un control constant a tuturor aplicațiilor tehnologice și de conținuturile digitale care pot să pună în pericol uh, libertatea individuală. Este foarte important de aceea ca să avem o ordine juridică care să prevadă norme chiare clare care garantează libertatea cetățeniului și care nu poate să fie sacrificată pentru reguli uh, foarte simple. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum un minut are cuvântul doamna Franzen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. De digitale kloof verschuift steeds meer. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, este îngrijorător ceea ce trăim acum. Există cetățeni care nici măcar nu au acces la internet uh, și totul merge cu viteza luminii, totul este cu E înainte, e-banking și așa mai departe. Această barcă cu motor va arunca foarte mulți în apă, îi va arunca pe foarte mulți în apă și trebuie să îi îngrijim mai, acest, mai ales pe cei mai vulnerabili și precari și această, acest deficit digital e foarte complicat. Există din ce în ce mai multe provocări. Un mecanic trebuie acum să fie specialist și în informatică toți trebuie să înțeleagă cum funcționează noile tehnologii, dar 40% din cetățeni nu știu să gestioneze, să umble cu noile tehnologii. Asta, e, asta este un adevăr, așa că noul plan al Comisiei trebuie să se concentreze pe formarea acestor cetățeni și să le ofere o alternativă. Fondul Social European trebuie să îi ajute pe acești cetățeni ca să acopere această lacună. Avem și fondul de ajustare la globalizare pentru a-i ajuta pe cei care își pierd locul de muncă să-și găsească alt loc de muncă și să se reformeze. Sperăm că Comisia va fi la înălțime. Mulțumesc foarte mult. Domnul în un minut. Stimate domnul președinte, mulțumesc. Dacă vorbim despre aspectele sociale ale digitalizării, ne gândim în acest context de multe ori la întrebarea următoare. Internetul este un spațiu deschis și democratic, dar până la urmă nu e vorba numai de libertate pe internet, ci e vorba exact de drepturile lucrătorilor. Dreptatea socială pe internet înseamnă în primul rând protecția pentru a putea fi garantate drepturile digitale fundamentale și deci trebuie să încercăm să întărim suveranitatea persoanelor care lucrează pe internet, să aibă mai mult timp pentru familie. Asta este ceea ce poate să facă digitalizarea. Iar platformele digitale trebuie și ele să fie uh, trase la răspundere. Nu se poate să nu aibă nicio răspundere față de oamenii care lucrează pentru ele. Trebuie să mai uh, punem în rețea mai bine toate mm, sindicatele din Europa, pentru că aceasta funcționează mult mai bine o Europa digitală este socială numai dacă părțile din uh, aceste contracte tarifare sunt implicate și nu doar concernele au de câștigat. Avem ocazia în toate comisiile, fie Comisia de Ocupare, dar și Comisia pentru Piața Internă și Comisia Jurii, să putem lucra împreună la realizarea acestor obiective. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Melchior, aveți cuvântul. Um, doamnă, doamnă președinte, domnule comisar, uh, lumea digitală a eliminat barierele în calea muncii și a eliminat puterea celor care țineau uh, accesul sub controlul lor. Digitalizarea oferă mai multe oportunități, mai multă putere individului și mai multe posibilități. Este de asemenea și o oportunitate de a te specializa, chiar în, și în zone rurale, să-ți creezi propria, propriul tău loc de muncă și să ți cauți propriile oportunități. Lucru care n-ar fi fost posibil înainte. Asta cere însă să avem un internet de calitate în aceste zone. De aceea trebuie să extindem serviciile de rețea și în zonele rurale, astfel încât să oferim oportunități mai bune pentru ca indivizii să-și creeze propriile lor uh, locuri de muncă. Trebuie să uh, Uh, nu uităm să îmbrățișăm oportunitățile de digitalizării și să nu ne concentrăm doar pe provocări. Pentru că Europa digitală socială este viitorul și într-acolo trebuie să mergem cu toții. Mulțumesc! Thank you very much. Now for one minute, Mr. Mulțumesc un minut, domnul Furlas, vă rog. Doamnă președinte, domnule comisar, uh, mai întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc uh, și să urez bun venit tuturor celor care sunt aici, ne ascultă, mm, pentru că vorbim despre viitorul Europei, despre viitorul lor. Și chestiunea digitală e foarte importantă pentru că poate îmbunătăți viața tuturor. Cerem ca prin intermediul noilor tehnologii să simplificăm diferite proceduri și servicii oferite cetățenilor și să garantăm un acces tuturor, mai ales pentru toate persoanele care sunt amenințate de excluziunea socială. Trebuie să folosim această ocazie ca să integrăm mai bine persoanele cu handicap uh, pe piața muncii. Uh, nu trebuie să ratăm această ocazie și trebuie să întărim securitatea socială. Statele membre ar trebui să garanteze politici care să permită uh, ca politicile publice să fie mai simple, mai transparente și uh, Uh, jumătate din cetățenii noștri, doamnă președinte, să nu uităm, nu au aptitudinile numerice digitale necesare. De aceea, statele membre trebuie să întărească uh, procesele de instruire pentru a umple acest gol. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum un minut, uh, doamna Charles de Moze, vă rog. Tak for Mulțumesc. Digitalizarea ne oferă foarte multe posibilități cetățeanul în vârstă care cade în uh, baie poate să ceară ajutor mai repede sau dacă suntem în ambuteiaj, de exemplu, putem să găsim uh, prin GPS alte străzi sau putem să primim ajutor la 3, ori, la 3 dimineața. Există însă și foarte multe provocări și mulți nu sunt pregătiți, n-au calificările care ce trebuie, n-au nici drepturile care trebuie. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu vor fi invadați în viețile lor private pentru că se adună foarte multe date. Cetățenii trebuie să știe și de ce sunt confruntați cu aceste schimbări. Foarte multe lucruri pe care le facem, le facem pentru că vrem ca omul să fie în centrul societății digitale. Noi nu vrem ca omul să se orienteze după digital, ci invers. Mulțumesc. Acum un minut are cuvântul doamna Del Castillo Vera. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Întrebarea inițială este, ce înseamnă Europa socială? Este o Europa în care toți au capacitatea de a se dezvolta din punct de vedere profesional și personal. Și nimeni nu trebuie să fie exclus. Asta este esența. Tehnologiile digitale oferă tocmai posibilitatea ca toți să își îndeplinească aceste obiective. Ce trebuie să se întâmple pentru asta? Răspunsul este unul singur, adică formare. Să există capacitare digitală. Este nevoie de ea în tot lanțul valoric al formării, de la început, pentru copii, tineri, studenți, cei care lucrează, cei care nu lucrează și persoanele vârstnice. Este nevoie de un plan de acțiune, de formare digitală și trebuie ca Europa să fie lider în acest domeniu și să existe și uh, calificative măsurabile. Asta va fi hotărător. Vă mulțumesc foarte mult. Acum un minut, doamna Galvez Munios are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Europa trebuie să se pregătească pentru revoluția digitală și să nu fie lăsat nimeni în urmă, nici teritoriile rurale, nici cele periferice. Trebuie ca toată lumea să beneficieze de pe urma ei și să reducă inegalitățile, să îmbunătățească serviciile publice, să creeze locuri de muncă de calitate. Știm că, se, că vor exista locuri noi de muncă, deși vor dispărea altele, mai ales uh, locuri de muncă noi legate de inteligența artificială, 58 de milioane. La mujer. Dar tocmai în acest domeniu lipsesc femeile. Doar 22% din persoanele care lucrează în acest domeniu sunt femei. Deci, iată, există o, o adevărată problemă și inegalitate. Trebuie să facem investiții în formare integrală care să dezvolte abilitățile și competențele potrivite. Însă nu putem lăsa deoparte nici măcar un talent. Oricum, talentele nu sunt uh, repartizate în mod egal, dar nici oportunitățile și trebuie să lucrăm astfel încât aceste oportunități să fie pentru toată lumea, incluzând aici și femeile. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru un minut, domnul Berențen, vă rog. Eh, voorzitter digitalisering biedt eh, volop kansen. mulțumesc doamnă președinte. Digitalizarea oferă o gamă amplă de oportunități, poate consolida societatea, poate îmbunătăți sănătatea, un transport sigur, un transport public mai sigur. Toate acestea se sunt posibile grație digitalizării. Însă trebuie să înțelegem trei lucruri. În primul rând, nimeni nu poate fi lăsat deoparte. Oamenii trebuie să poată ține pasul dacă digitalizăm societatea și mai ales școala e foarte importantă aici. În continuare, nu ar trebui să depindem de alte regiuni ale globului când vine vorba de tehnologie. Trebuie să ne putem asigura că putem introduce tehnologia bazându-ne pe valorile noastre și ar trebui să punem accentul pe oameni mai degrabă decât pe conglomeratele tehnologice. Și, în al treilea rând, tehnologia trebuie să fie pentru oameni. În strategia noastră trebuie să creăm o, o, un cadru pentru ce e posibil pentru societate. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă și trebuie să fie o tehnologie pentru oameni, fără a depinde de alte colțuri ale globului. Doar așa putem profita de marile șanse pe care ni le oferă digitalizarea pentru economia și societatea noastră. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Vin pentru un minut. Thank you. Den digitale revolution er hurtigt... Revoluția digitală a pătruns deja în toate sferele activității și vieții. Deja o treime din toată populația își uh, obține veniturile de pe diferitele platforme digitale. Se trece practic de la un mod de lucru analog la un mod de lucru digital și atunci avem nevoie și de o legislație corespunzătoare. Când vorbim despre um, acorduri uh, colective de muncă și salarii minime pe ramură, trebuie să ținem cont de aceste noi concepte. Trebuie să ne asigurăm că uh, există condiții corecte pentru toți salariații să muncească în noul, noile condiții și trebuie să avem uh, acces la determinarea algoritmilor care determină, uh, care stabilesc uh, modul de acțiune al platformelor digitale. Mulțumesc. Un minut acum, doamna Thaler. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, am auzit discursuri minunate așa că am să încerc să conduc dezbaterea spre esența sa. În calitate de antreprenor și ca femeie, mai mult deodată m-am aflat uh, în mijlocul sfaturilor bune. Însă, după 15 ani, uh, angajații mei și compania mea a reușit până la urmă să creeze locuri de muncă și să le asigure. E clar că aceasta este valabilă și pentru industrii tradiționale. În circumscripția mea, în uh, Tirol, o firmă a văzut că există această oportunități și uh, că și-a asumat riscul pentru a trece spre era digitală, pentru a depăși trecutul. Și până la urmă, firma respectivă nu a trebuit deloc să renunțe la angajații săi, ci din potrivă și-a crescut uh, cota de piață și forța de muncă. Iată, dragi colegi, acesta este viitorul economiei, acesta este potențialul său și politicienii trebuie să țină cont de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Garcia del Blanco, un minut. Eh, Digitalizarea și folosirea inteligenței artificiale ne oferă o șansă imensă am putea vorbi de un salt uh, al evoluției, unul la care nu am mai asistat uh, de la Revoluția Industrială. E însă o schimbare care aduce și multe riscuri, există riscul pierderii locurilor de muncă. Putem face față acestor temeri uh, doar într-un singur fel, prin alfabetizarea digitală. Asta înseamnă mult mai mult decât a acorda competențe digitale sau oferi instrumente digitale. Înseamnă Eh, să recurgem la o abordare umanistă pentru a pune în aplicare instrumente precum și inteligența artificială pentru ca toată lumea, nu doar experții, să înțeleagă care sunt riscurile, contradicțiile, valorile ehm, în opoziție pentru a putea lua decizii informate și în acest fel să fim o societate care înaintează spre viitor. Eu îi cer Comisiei și Consiliului să facă un efort uh, să deschidă un proces participativ unde să poată aborda întreg spectrul acestor posibilități pentru ca toată lumea să poată participa. Mulțumesc foarte mult acum pentru un minut, domnul